friends, eh, guests and... Stimați prieteni, invitați, deputați, începem acum ședința noastră și v-aș ruga să facem cu toții liniște pentru a demara ședința noastră. Vă mulțumesc foarte mult, doresc să vă urez tuturor bun venit Se pare că rupem niște scaune aici la prezidiu. Prea bine. Încă o dată, bun venit tuturor, reprezentanții ai Parlamentelor Naționale, la această reuniune a Comisiei pentru Ocupare, ședința interparlamentară. Bun venit, desigur, și eurodeputaților, membri ai Comisiei noastre în Parlamentul European. Această ședință interparlamentară este divizată în două sesiuni. Prima se referă la indicatorii de ocupare și indicatorii sociali în cadrul procedurii de dezechilibre macroeconomice, ținând seama de șomajul în rândul tinerilor. Cea de-a doua sesiune se referă la impactul planului de investiții al Comisiei asupra creării locurilor de muncă. Dacă doriți să participați la dezbatere, iar noi ne dorim acest lucru, vă rog să folosiți formularul galben pentru prima dezbatere, pentru prima sesiune referitoare la indicatorii sociali și utilizați fișa verde pentru cea de-a doua dezbatere, adică fondul de investiții. Vom încerca să vă oferim uh, o diversitate de vorbitori și, adevărat, începem cu oarecare întârziere, de unde și propunerea mea de a începe fără întârziere. Și în ce mă privește, am puține cuvinte introductive la această prime, primă sesiune referitoare la tabloul de bord al indicatorilor sociali. cred că e vital pentru noi toți să ținem seama de indicatorii sociali în egală, pe picior de egalitate cu dezechilibrele macroeconomice. Membrii comisiei noastre, Comisia pentru Ocupare, EMPL, e un lucru știut în țara mea, în Suedia, se spune că o mână trebuie să știe ce face cealaltă mână. Și cred că Există proverbe similare în toate statele membre. agenda and uh, social efforts. Um, having said that, I just have fiind spuse, cred că putem începe acum discuțiile noastre. Voi da deci cuvântul doamnei Maria de Maranhelo Martinez, purtător de cuvânt al uh, Senatului Spaniol uh, în numele Comisiei de Trezorerie și Administrație Publică. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a vă prezenta situația de fapt în Spania. Știți foarte bine, ocuparea tinerilor reprezintă o prioritate pentru Spania, cu atât mai mult cu cât criza a sacrificat foarte multe locuri de muncă în Spania mea și în Europa în general. În decursul ultimilor trei ani s-au lansat o serie de procese, mai ales pentru echilibrarea conturilor publice, consolidare bugetară, și, de asemenea, un mare program de reforme care vizează competitivitatea și crearea de locuri de muncă. În ultimii trei ani, în Spania, am putut constata că această criză s-a a început să se atenueze pe măsură ce aceste programe au fost puse în practică am putut chiar vedea o creștere economică și creare de locuri de muncă. Creșterea economică are rate pozitive acum și relansarea este clară. În 2014, în Spania, șomajul a scăzut cu mai mult de 250.000 de persoane. Ă, numărul persoanelor afiliate la Securitatea Socială a crescut cu 450.000 de persoane și iată, acest sistem care pierduse mai mult de 3 milioane de, ă, de persoane afiliate începe din nou să își reconstituie efectivele. Iată, deci, în Spania niciodată până acum nu am avut o transcriere atât de rapidă și imediată a măsurilor luate în creștere economică și creare de locuri de muncă. Reformele structurale întreprinse de noi au dus la acest lucru, mai ales reformele privind piața muncii. Reforma pieței muncii permisese un plus de flexibilitate în acest domeniu, crearea de locuri de muncă în rândul tinerilor. Ei bine, încă din primul moment aceasta a constituit o prioritate pentru guvernul spaniol. Abandonul școlar, școlarizarea redusă și așa mai departe, toate acestea reprezintă sau reprezentau probleme structurale. În Spania, 850.000 de tineri nu lucrau și nici nu se aflau în curs de formare profesională. Ori aceasta reprezintă un risc enorm pentru uh, ocuparea locurilor de muncă. S-au creat o serie de măsuri, o strategie care vizează locurile de muncă pentru tineri, începând cu iulie 2013, iar obiectivul acestora era de a îmbunătăți Um, rata de ocupare și uh, capacitatea tinerilor de a ocupa un loc de muncă și de a-l uh, păstra pe termen lung. Mai mult de 400 de mii de tineri au putut beneficia de această strategie care vizează locurile de muncă. Contractele cu durată nedeterminată cresc în Spania cu în condițiile în care până de curând acestea scădeau. Pentru tinerii de până la 22 de ani, aceste contracte cresc cu un ritm care se apropie de 25%. Contractele de formare profesională, de, sta, de stagii și ucenicie sunt în creștere, deci iată, o serie de semne foarte, foarte bună. Există și un sistem de garanții pentru tineri care a fost creat în Spania și care merge mână în mână cu strategia spaniolă în, uh, care îi privește pe tineri în general. Iată deci o serie de acțiuni ferme și hotărâte. Trebuie însă ca toate țările europene să se lanseze în astfel de uh, acțiuni, precum și instituțiile europene. Doar astfel ne vom asigura de o relansare economică fermă. Fondurile europene trebuie să fie folosite pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, printre altele. Acest sistem de garanție pentru tineri este extrem de bun și interesant pentru noi. În Spania, anul 2015 se anunță bun, am reușit să depășim cea mai grea parte a crizei, fără a pune însă în pericol sistemul de protecție socială spaniol. Protecția socială a fost menținută în 2010 și 2011 în Spania, iar în 2015 persoanele cele mai vulnerabile se regăsesc în uh, miezul politicilor guvernului spaniol. Spre exemplu, politica bugetară. În această lună a fost lansată o, reformă pentru 2015-2016 de acordarea 9 miliarde de euro pentru uh, persoanele cele mai vulnerabile, tocmai pentru a ne asigura că aceste date macroeconomice se vor traduce într-un mai bun nivel de trai pentru uh, indivizi. Evident, dorim să sporim creșterea economică, avem o întreagă parte de protecție socială legată de uh, familii, familiile care se regăsesc în uh, um, situații dificile. Iată deci, politica bugetară poate cu adevărat să dea un imbold, dar constituie și un instrument puternic de coeziune socială. Un al doilea exemplu, planul strategic de activare a ocupării locurilor de muncă. Obiectivul acestuia este de a integra șomerii de durată lungă. La 15 ianuarie a fost lansat uh, planul care vizează șomerii de lungă durată, iar măsurile acestuia uh, reprezintă măsuri de protejare a acestei categorii de șomeri. pentru că problemele acestor uh, persoane nu se răsfrâng doar asupra lor, ci și uh, asupra anturajului. Avem și un ajutor de 456 de euro per lună pentru aceste persoane. Iată deci care sunt măsurile luate de noi. E clar, ocuparea forței de muncă, mai ales în rândul tinerilor, reprezintă o prioritate pentru noi. Clar, drumul cel mai sigur este cel care te duce la destinație Și exact asta facem noi în Spania. Iar relansarea uh, trece prin aceste măsuri pe care le-am uh, pus în practică în, în Spania, dar avem nevoie de, de stabilitate, care este cheia. Thank you. I'll now give the floor. Mulțumesc foarte mult. Acum, pentru două minute, am să dau cuvântul pentru intervenții de două minute. Întâi, doamna Catherine Ciobor adunarea parlamentară maghiară. Aveți cuvântul. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm a szót, és az Európai Ügyek Bizottsága. Mulțumesc, stimați colegi. Sunt uh, membru titular al Comisiei pentru Ocupare și Social. Az EU 2020-as stratégiának a felülvizsgálatát. Am avut o serie de uh, ședințe regulate, de întruniri regulate care vizează agenda Europa 2020. Considerăm că promovarea creșterii economice și reducerea șomajului sunt extrem de importante. Ne concentrăm de asemenea și pe uh, planul de investiții, bineînțeles. Acesta vizează finanțarea IMM-urilor, având în vedere că IMM-urile sunt uh, un element extrem de important în economia maghiară. În ceea ce privește politica de coeziune, este foarte important ca fondurile să nu fie uh, cheltuite uh, pe alte proiecte decât uh, pe cele pentru care era, cărora erau destinate inițial. Proiectele pentru care s-a promis finanțare trebuie să, fie, să continue să beneficieze de aceste finanțări trebuie să ne uh, concentrăm pe um, echilibrul geografic când este vorba despre aceste proiecte. Mulțumesc. Domnul Lobos Barad are cuvântul acum din partea Consiliului Național Slovac. Aveți două minute la dispoziție. I was very interested in, in... Vă mulțumesc. M-a interesat ceea ce a spus doamna președinte, care s-a referit la precaritatea ca una dintre cele mai mari probleme sociale și sunt de acord într toată, pentru că în Slovacia uh, condițiile standard de, de salariale pentru uh, lucrătorii din uh, Uh, magazine sunt uh, schimbate și, din păcate, lucrătorii nu pot să facă nimic, uh, ei fiind forțați strânși cu ușa într-o poziție foarte dificilă. Și acest lucru este problematic și din punctul de vedere al asigurărilor sociale, pentru că oamenii de afaceri ar trebui să plătească jumătate din prestația din prima de asigurare Uh, însă atunci când salariul este scăzut și condițiile sunt foarte proaste, până la urmă veniturile sunt foarte sunt scăzute și pentru stat, și pentru companiile de asigurări, și pentru um, oamenii care trebuie să beneficieze de asigurările sociale. Deci e nevoie de măsuri împotriva unor astfel de abuzuri și e problema și dumpingului social, după cum ați spus. În țările postcomuniste ca Slovacia, um, țările din vest de multe ori le uh, acuză că fac dumping social. Paradoxul este că dacă vrem să schimbăm acest lucru, uneori tocmai ambasadorii din vest încearcă să ne preseze să protejăm companiile vestice. Uneori e, situația e paradoxală. Uh, noi încercăm să schimbăm uh, ceva în bine și, din păcate, mă lovesc de opoziția ambasadelor uh, vestice. Deci este o problemă care vizează Uniunea Europeană și aceasta. Mulțumesc! Doamna președintă, mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Andrei Hunco din partea Bundestagului German. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin din Germania și reprezint uh, aripa stângă de acolo, deci opoziția, nu guvernul. Vorbim astăzi despre subiectul unui tablou de bord, un bilanț al acestui nou instrument și cred că dacă privim în ansamblu instrumentele europene, vedem un dezechilibru. Pe de o parte, există instrumente de politică fiscală, cum ar fi pactul fiscal sau uh, pachetul de șase măsuri, pachetul de două măsuri, dar uh, Uh, relativ puține instrumente de politică economică și de coordonare și și mai puține instrumente sociale la nivel european. A fost introdus acest tablou de bord al indicatorilor sociali pentru a redresa acest dezechilibru, dar eu cred că este un instrument insuficient, pentru că indicatorii uh, da, într-adevăr, ilustrează ceea ce se întâmplă, dar nu se merge în detaliu pentru a vedea care sunt cauzele uh, și nu există niciun mecanism automatizat pentru a rectifica situația, cum există la nivelul uh, instrumentelor de politică fiscală. E o mare problemă. Dacă ne uităm în sudul Europei și s-a menționat situația din Spania, într-adevăr, șomajul în rândul tinerilor depășește uh, 50% și în Grecia la fel și vedem că din aceste țări vin reacții foarte importante. Am văzut demonstrația masivă de la Madrid de sâmbătă. Aceste lucruri ne arată că instrumentele noastre nu sunt suficiente. De aceea cred că trebuie să încercăm ca la nivel european dimensiunea socială să fie consolidată, astfel încât în momentul în care se încalcă drepturi sociale, și acest lucru uh, se reflectă în tabloul de bord, să putem să reacționăm direct, să nu fie doar o chestiune de luare la cunoștință a situației. Mulțumesc! Thank you. Now I'll give the floor to the... Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum uh, primului eurodeputat care dorește să intervină, domnul Javier López, care este membru al Comisiei noastre din Spania. Muchísimas gracias. Yo querría hacer uh, algunos comentarios sobre la intervención. Vă mulțumesc. Vreau să fac și eu câteva comentarii cu privire la cele ascultate până acum. S-a vorbit despre situația din Spania. Îmi cer scuze, dar eu am senzația că trăim în țări diferite, doamnă deputat. Uh, 24-25% este rata șomajului. Asta e țara în care trăiesc eu. Deci uh, foarte mulți oameni, sute de mii de oameni de vârsta mea sunt forțați să emigreze către alte țări și reformele pe care le-ați întreprins în ultimii câțiva ani, reformele de pe piața muncii, au dus la demonstrații uh, masive sociale, demonstrații ale sindicatelor. Anul trecut, de exemplu, am avut 54 uh, de Uh, zile de grevă uh, sunt probleme care, din păcate, nu vor fi rezolvate foarte ușor. Eu nu vreau uh, să critic guvernul aici, însă vreau să spun că e nevoie să căutăm soluții. Soluțiile, sigur, înseamnă să nu stăm cu mâinile în sân în situația de față, guvernul trebuie să vadă, să înțeleagă realitatea problemelor. Vorbim despre persoane foarte vulnerabile care ar trebui să fie uh, cei care să se bucure de atenția noastră. Sunt sute de mii de evacuări forțate din locuințe în Spania. Și în uh, guvernul condus de dumneavoastră și în, guvernul, uh, în, în mandatul guvernului meu. Cred că trebuie să analizăm situația de pe teren. Dacă ne uităm la PIB astăzi, bun, sperăm la o creștere anul viitor, dar în, în momentul de față o creștere a PIB-ului, din păcate, nu se reflectă pe piața muncii, în ratele șomajului, de exemplu. Se pare că avem cea mai mare creștere din zona euro în Spania, dar și Organizația Internațională a Muncii spune uh, că s-ar putea ca peste vreo câțiva ani să avem o creștere de 21%. Uh, problema este că dezechilibrul uh, și uh, falia aceasta între cei bogați și cei săraci crește și noi trebuie să împiedicăm acest lucru. Pentru că inegalitatea n-ar trebui să continue să crească. Noi uităm la modelul social pe care l-am construit în Europa, la cetățenie, la egalitate, democratică, în acest context ar trebui să privim problemele. Și pentru discursuri uh, mai există și reuniunile partidelor politice. Spune doamna președinte, acum mai am doar eurodeputați care s-au înscris să ia cuvântul, deci vă rog, dragi colegi din Parlamentele Naționale, dacă doriți să interveniți în dezbatere, vă rog pur și simplu să cereți cuvântul. Acum am să dau cuvântul doamnei Tiziana Begin, eurodeputat. Aveți cuvântul, două minute. Mulțumesc, doamnă. Riprendo un po' il discorso di, degli ultimi due. Da, vreau să mă refer la ceea ce au spus uh, cei doi antevorbitori ai mei. Indicatorii sociali și cei referitor la pensii Într-adevăr, Comisia dorește să consolideze dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare prin introducerea acestor indicatori. Sigur, în uh, contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice pe piața economică acești indicatori cred eu că sunt foarte utili pentru a ne face o imagine de ansamblu asupra situației uh, în momentul de față, dar ei nu afectează prea mult uh, deciziile macroeconomice ale guvernelor. Sigur că ar trebui ca acești indicatori să fie luați în considerare în analiza și în luarea de decizii pentru viitor. Deci avem nevoie de indicatori care să ne permită să ne facem o imagine despre viitor. Și poate că ar fi bine introdus și alți indicatori, accesul la informație, inegalitatea, um, diferența de salarizare între bărbați și femei. Um, ceea ce ar putea să aibă un impact asupra politicilor sociale. Deci cred că e nevoie de o analiză mai consistentă, care să meargă mai în profunzime, care să vizeze prioritățile de acțiune. Șomajul în rândul tinerilor e o mare problemă, s-a spus acest lucru. Este uh, inclus uh, în indicatorii din tabloul de bord actual. Dar accesul la învățământ superior, rata abandonului școlar sau numărul de oameni care nu sunt incluși în procesul de învățământ sau de formare. Și de asemenea, nivelul uh, nivelul învățământului la care, de care se bucură tinerii. Deci nu e vorba doar de deficite, dar dacă ai uh, prea o inegalitate prea mare sau dacă indicatorii privind școlarizarea sau învățământul nu sunt ok, atunci trebuie intervenit. Cetățenii doresc să se discute uh, și aceste chestiuni sociale. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum am să dau cuvântul lui Schiri Cotracocoma din Parlamentul Național din Cipru, cred, spune doamna președinte. Da. Θα ήθελα να σχολιάσω καταρχήν τη δική σας τοποθέτηση. Mulțumesc. În primul rând doresc să spun ceva referitor la ceea ce, la expunerea dumneavoastră și la raportul Oxfam, referitor la uh, dezechilibrele, la diferențele economice. Mă bucur că ați menționat acest raport. Cred că acesta ar trebui să fie un instrument care să ne ajute să înțelegem că politica, măsurile care au fost întreprinse până acum, nu au abordat problemele reale, problemele din lume, din statele Uniunii Europene. Nu vreau să mă refer acum la cifrele pe care le-ați numit, dar cred că ar fi esențial să luăm în considerare realitatea. Profiturile miliardarilor cresc uh, constant, în timp ce numărul uh, săracilor crește și el. Deci bogații devin tot mai bogați, săracii tot mai săraci e un aspect care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne îndemne la acțiune. Există o serie întreagă de rapoarte de evaluare, cum ar fi raportul privind uh, creșterea, analiza uh, anuală a creșterii. Um, toate aceste instrumente și strategii care au fost dezvoltate, însă, din păcate, uh, senzația mea este că acestea nu abordează problemele. Dacă ne uităm, de exemplu, la problema șomajului, avem nevoie de măsuri politice care să ducă la reintegrarea oamenilor pe piața muncii, um, programe de recalificare. Din păcate, prin toate măsurile întreprinse până acum, șomajul în rândul tinerilor nu a fost uh, soluționat. Sigur că există mobilitate, există posibilitatea ca oamenii să meargă într-o altă țară ca să-și găsească un loc de muncă, dar, din păcate, șomajul crește în majoritatea statelor membre. Sigur, în unele țări este mai mare decât în altele, dar migrația în sine dintr-o țară în alta nu soluționează problema. Și apoi, cred că ar trebui să reevaluăm măsurile întreprinse până acum. În Cipru, de exemplu, există uh, diverse tipuri de contracte de muncă, dar uh, sunt uh, și acestea problematice. Nu mai intru în detalii acum. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Joao Figueiredo din partea Parlamentului European, eurodeputat uh, portughez. Aveți cuvântul. Mulțumesc, președinte. Da. Portugalia, după cum știți, cu toții a trecut printr-o perioadă foarte grea de reforme. Și uh, guvernul portughez uh, a întreprins măsuri foarte ferme și a luat în considerare indicatori care să ne aducă speranță pe viitor. Am întreprins multe reforme uh, reformele pieței muncii, care ne-au permis să creăm noi locuri de muncă. Situația de pe piața muncii este mult mai bună decât uh, acum uh, câțiva ani. Deci, nivelul de ocupare este uh, la nivelul anului 2011. Am trecut așadar prin acest proces de reforme, am analizat situația cu mare atenție am uh, instituit un program uh, social uh, de urgență care să meargă în paralel cu reformele economice. De asemenea, am acordat mai mare intenție, atenție indicatorilor sociali. Sigur că mai avem multe de făcut, trebuie să combatem șomajul în rândul tinerilor. Formarea este una dintre prioritățile noastre în momentul de față. Încercăm să Uh, îi, uh, să le ușurăm viața tinerilor care uh, se angajează în momentul de față. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului sau domnului Meslovas din Parlamentul Național al Lituaniei. <clears throat> Bună ziua, domnilor și domnilor! E o mare onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră astăzi și sper că și cuvintele mele vor fi auzite. Da, într-adevăr, există multe strategii, multe concepte, multe măsuri care au dat rezultate semnificative. Din păcate, lucrurile se mișcă foarte încet. Principala problemă este aceea că nu avem suficiente resurse. În Suedia, de exemplu, cheltuielile se ridică undeva la 10.000 de euro, în Danemarca 11.000, în Grecia mai mult de 4.000, în Lituania 208 euro. Pensia medie este undeva la 1200 de euro, în Danemarca la 7500, deci mult mai uh, mare. Așadar, despre care Europa vorbim? Uh, când vorbim de securitate socială, la ce nivel ne referim? Atunci când uh, s-a votat aderarea țării mele la Uniunea Europeană, sigur, coeziunea, articolul 3 al tratatelor și articolul 9 care se referă la securitatea socială a cetățenilor, uh, acestea le plăceau oamenilor foarte mult. Dimensiunea socială reflectă bunăstarea oamenilor și acest lucru este foarte important. Protecția socială este foarte importantă pentru fiecare uh, țară. Este o chestiune care ține de securitate națională. Și sărăcia în creștere, mai ales în țările mici, excluziunea socială se transformă în cele din urmă în excluziune politică. Așadar, ce se poate face? Eu cred că ar trebui să definim standarde minime în Uniunea Europeană pentru protecția socială și acestea trebuie să fie obligatorii. De exemplu, pensiile trebuie să fie asigurate la nivelul uh, european. Foarte multe chestiuni ar trebui să fie uniformizate la nivel european pentru că acest lucru este foarte important. Mulțumesc, uh, domnul sau doamna Hayden din Parlamentul Irlandez. Aveți cuvântul, două minute. Um. <coughs> Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-a părut foarte interesant ce am auzit până acum în privința experiențelor din diferitele țări europene. Și noi în Irlanda avem experiențe similare. În ultimul an și jumătate am reușit să aducem creșterea economică undeva la 5% și chiar să scădem uh, rata șomajului de la 15 la 10%. Dar uh, în ceea ce privește uh, viitorul Europei, acesta nu se va baza pe locuri de muncă de slabă calitate. Incertitudinea pe piața muncii este din ce în ce mai mare, și, mai ales că guvernul nostru a Uh, creat un uh, minister special pentru locurile de muncă uh, cu salarii mici. În strategia Europa 2020 am subliniat chestiunea aceasta a locurilor de muncă de slabă calitate. Ar trebui să avem ținte de calitate în ceea ce privește locurile de muncă, pentru că până la urmă, pe termen lung, va exista și un impact asupra ocupării în general la nivel european. Și apoi avem un scenariu în care tineri cu dificultăți de a um, închiria sau cumpăra o casă și trebuie neapărat să ne ocupăm de aceștia, pentru că există din ce în ce mai mulți tineri care nu au niciun fel de siguranță a locului de muncă. Și trebuie să acceptăm faptul că uh, a ne ocupa de acești tineri nu înseamnă neapărat că uh, trebuie să avem o abordare descendentă, nu, una ascendentă. Trebuie să ne concentrăm pe educație, pe formare. Trebuie să subliniem importanța uh, formării din, uh, de la cea mai uh, uh, mică vârstă. Jutta Steinruck, uh, membru al comisiei noastre din partea Germaniei. Und, uh... Mulțumesc. Da, cred că suntem cu toții de acord că dacă vrem să scoatem Europa din criză și să recâștigăm încrederea oamenilor în Europa, atunci trebuie să acționăm împreună, nivelul european, împreună cu parlamentele naționale. Și de aceea trebuie să uh, ne concertăm și să discutăm împreună mult mai mult cu privire la ceea ce trebuie să facem. Oamenii vor o securitate socială, ei vor ca dumpingul salarial și social să fie combătut, nu vor să poată fi excluși de pe piața muncii. Cu toții dorim să creăm noi locuri de muncă, mai ales pentru tineri, dar locuri de muncă de bună calitate, nu contracte ca cele menționate de colegi, zero hour contracts. Deci e nevoie de acțiune europeană pentru acest lucru. Și Meca raportul privind mecanismul de alertă, care a fost publicat în noiembrie, arată cum inegalitățile cresc în statele europene. De aceea e nevoie de politici mult mai ambițioase pentru creștere și pentru piața muncii. Și una dintre problemele cele mai urgente, într-adevăr, este uh, ocuparea și uh, aspectele sociale care trebuie să fie uh, așezate pe picior de egalitate cu politicile economice. De aceea, recomandările specifice fiecarei țări trebuie să includă și măsuri sociale, astfel încât acestea să devină obligatorii în cadrul procesului semestrului european. Și, sigur, e nevoie de obiective pentru uh, combaterea șomajului. Din punctul meu de vedere, sigur că trebuie întotdeauna să discutăm despre evaluarea, șlefuirea indicatorilor, dar eu nu vreau să ajungem în situația în care să trebuiască să ne cerem scuze și să spunem ce, uh, de ce mai avem nevoie acum. Pentru că eu cred că instrumentele pe care le avem în momentul de față sunt destul de utile pentru a analiza situația și pentru a uh, oferi asistență, recomandări statelor uh, membre. Dacă ne uităm la toți indicatorii tabloului de bord și dacă ar fi utilizați cu toții, am putea, într-adevăr, să facem o analiză a problemei și să progresăm puțin și pe acest front. Deci, eurodeputații împreună cu deputații naționali trebuie să colaboreze pentru că avem aceleași interese și numai împreună vom putea rezolva problemele. Thank you, Mr. Mulțumim foarte mult. Acum domnul Borg din Malta, Parlamentul Național Maltez. Intervenție fără microfon. Eh, can you please uh, put the red button? Vă rog să deschideți microfonul, spune președinta. Malta, lezar... Mulțumesc, doamnă președinte. Vin din Malta, cea mai mică țară din Uniunea Europeană. Cred totuși că, în ciuda dimensiunilor mici ale țării noastre, avem foarte multe de oferit și avem un rol de jucat. Mm, și putem ajuta ca Uniunea Europeană să iasă din dificultățile economice. În Malta, noi credem că educația este instrumentul cel mai bun pentru incluziune socială, în special, deoarece educația oferă tinerilor instrumentele, competențele pentru ca tinerii să devină independenți de familiile lor și să se poată susține pe piața forței de muncă. În ultimii 10 ani în Malta, am trecut, într-adevăr, printr-o perioadă de restructurare a economiei și restructurare a pieței forței de muncă, o forță de muncă care în principal se bazează pe manufactură. Mulți sunt angajați în fabrici E vorba de producție de masă și a trebuit să ne îndreptăm către sectoare mai specializate, aviație, industrie farmaceutică, gaming și aceste sectoare aduc o valoare adăugată. Totuși, dacă nu ne concentrăm suficient pe educație și formare, atunci ne expunem riscului de excluziune socială, dat fiind că acești lucrători își vor fi petrecut aproape toată viața lucrând în anumite uh, sectoare, fără mai fi competitivi dăm ajutoare IMM-urilor și uh, persoane fizice autorizate, pentru că ei ajută foarte mult economia noastră. Și, de asemenea, promovează spiritul antreprenorial. Creativitatea, independența libertatea vin odată cu toate acestea. Așa încât fiecare să poată prospera. Pe noi, uh, aderarea la zona euro ne-a ajutat foarte mult. Și în ultimii ani am beneficiat foarte mult și de pe urma fondurilor europene, așa încât am putut investi pe piața forței de muncă și am putut să ajutăm pe lucrătorii noștri. Sper ca în următorii șase ani guvernul meu prin pachetul pentru coeziune în cadrul 2020 să poată utiliza cât mai bine aceste fonduri europene, așa încât să rămânem competitivi pe piață. Mulțumesc, spune președinta. Ultima intervenție în această primă sesiune este Emilian Pavel, deputat în Parlamentul European din România. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și aș vrea să încep prin uh, o parte din ceea ce ați, cum ați început și dumneavoastră. Uh, din păcate, în Europa nu putem face față salariilor mici care vin din estul Uniunii noastre sau uh, nu putem face față condițiilor de, minime de muncă pe care le impunem prin legislația noastră. Uh, poate aici, uh, chiar din acest motiv, multe societăți din zona de vest a Uniunii Europene vin spre noi, spre România, spre alte țări din estul Europei, pentru că noi nu doar le oferim o piață cu o forță de muncă mult mai ieftină, și mai și venim în urma uh, unor intervenții ambasadelor țărilor din uh, vestul Europei și cu propuneri pentru uh, scăderi de impozite și taxe. Adică le dăm și niște facilități pentru a se stabili acolo. Problema mea este în felul următor. Le dăm și salarii mici și impozite și taxe mici. Și noi cu ce rămânem? Și probabil că acest lucru duce la ce zicea și colegul meu Lopez și mulți alții de aici. Creștem uh, distanța între vest și est creăm această uh, impresie că în estul Europei, în România și în alte țări de acolo, se lucrează mult mai ieftin și mult mai uh, uh, convenabil, cu mai mare profit. Eu cred că ar trebui și domeniul privat să înțeleagă că o scădere a profitului ar fi poate uh, și pentru noi un sprijin mai mare și pentru Europa, astfel încât tinerii să nu mai plece din România sau din estul Europei spre vest pentru a căuta salarii și condiții de muncă mai bune tinerii își doresc să muncească acasă și să știți că nu sunt uh, uh, doar atâția cât se apar în statistici, sunt mai mulți. Mulți dintre ei consideră rușinos să se spună șomeri și de aceea nu se înregistrează ca fiind șomeri. Dar ei sunt șomeri și trăiesc din banii părinților, trăiesc din banii bunicilor, deși își doresc să fie independenți din punct de vedere financiar, să-și întemeieze familii și uh, să-și construiască o casă sau să-și pună baza unei, unei familii decente. Uh, eu cred că garanția pentru tineret este un proiect foarte bun cu care ne putem lăuda cei din parlamentul european dar este unul slab finanțat și va trebui să ne luptăm să aducem cât mai mulți bani în acea direcție astfel încât să oferim această independență. noi ca și stat uh, fiecare stat membru mă refer aici uniunea europeană trebuie să facilităm și accesul tinerilor în uh, domeniul public funcționarii publici să fie Uh, dacă, să zicem, se eliberează zece locuri prin pensionare, să se transforme toate în uh, locuri de debutanți, astfel încât tinerii fără experiență să intre în sistemul de stat. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. I actually have one more. Uh, Președinta, Mario Ruivo din Portugalia este ultimul vorbitor în această sesiune. Un minut și jumătate. Muito obrigado. Um, sentimos todos que uh, se torna necessário reforçar a dimensão. Știm cu toții că e important astăzi să consolidăm dimensiunea socială și cu cât ne uităm mai mult la statistici, observăm că există multe locuri de muncă precare, inegalități sociale, șomaj și, cum știm, șomaj în rândul tinerilor. Acestea sunt faptele. E un lucru vizibil cu ochiul liber, iar în Portugalia 35% este cifra șomajului în rândul tinerilor, adică mai mult în ultimele 13 luni a crescut acest șomaj, în special în rândul tinerilor. Troica încearcă, a încercat să impună măsuri de tipul austerității, care nu a făcut decât să înrăutățească sărăcia și șomajul. Europa, indiferent de instituție, ar trebui poate acum să creeze condiții pentru ca toate țările să facă câte ceva și pe dimensiunea socială și să aducă această dimensiune socială la nivel european. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. A fost uh, o discuție foarte eficace și foarte reușită. Putem astfel afla mai multe despre diversele regiuni ale Europei E adevărat că o intervenție de un minut și jumătate nu e întotdeauna suficient, dar e foarte util. Încheiem această sesiune pentru a trece la cea de-a doua sesiune anunțată, anume uh, Fondul European pentru Investiții Strategice și țintele de ocupare ale tinerilor. Și pentru început am să dau cuvântul domnului Edmund Wittbrod, președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe al Senatului Polonez, pentru o declarație de 5 minute. Vă rog, aveți cuvântul. So, Mrs. Chair, thank you very much. I'll continue my... Mulțumesc foarte mult. Am să vorbesc în limba polonă. Szanowni Państwo, w obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej każda în situația actuală a Uniunii Europene, orice inițiativă de a promova economia este o idee și o cauză nobilă, pentru că, așa cum știm, șomajul este foarte înalt. 25% dintre oameni nu au un loc de muncă. Sigur, lucrurile depind de cifrele la care te uiți, dar 8 până la 10% este scăderea activității economice. În ce privește pe tineri, vorbim de un șomaj de 20%, care înseamnă enorm. Și dacă e să mă refer la ce s-a mai spus, dorim să schimbăm sistemul de formare vocațională, să-i activăm pe cei, pe cei tineri ei își continuă studiile adesea uh, până foarte târziu. Noi în Polonia mizăm uh, mai mult pe uh, filierele științifice decât cele umaniste. Credem că e o idee bună. Guvernul polonez arată că această nouă abordare e una bună și dacă e să vorbim de analiza anuală a creșterii, într-adevăr, Noul fond de investiții propus de Comisia Juncker aduc vești foarte, mult, vești foarte bune, pentru că, într-adevăr, ne vom focaliza de acum pe investiții strategice, iar în etapa de față ar trebui să ne concentrăm uh, pe îndoielile pe care le-am avut până acum. Prima întrebare la care ar trebui să răspundem, dacă avem un program nou sau dacă continuăm programe noi, e o idee bună, e o idee justificată sau nu? Putem avea impresia că un program numit A New Beginning înseamnă că se pornește de la zero fără a ține seama de um, lecțiile și soluțiile găsite în trecut. Dar nu avem garanția că vom uh, obține și un succes, așa cum se sconta. Haideți să ne uităm la strategia Lisabona. A fost promisiunea ceva mai bun. Din păcate, acesta nu a fost un plan plauzibil. Deci e nevoie și de voință politică pentru că altminteri um, nu este consens și nu putem obține uh, succes. Poate că tocmai de aceea Comisia a renunțat la anumite proiecte față de lista inițială anunțată. Sigur, ne dorim finanțare suplimentară în acest program. Intervine și un nou fond dar ne-am dori să utilizăm mecanisme inovatoare în ce privește profiturile, garanții, uh, împrumuturi, credite. Eu am lăsat o întrebare apropo de toate acestea, pentru că um, efectul de pârghie uh, arată uh, cifre optimiste. E vorba de 21 de miliarde care vor putea genera alte miliarde din sectorul privat, așa încât să atingem o cifră totală de 350 de miliarde. Din punctul meu de vedere, aceste cifre sunt mult prea optimiste. Trebuie ținut seama că sunt proiecte cu risc înalt. Iar capitalul privat uh, se va gândi de două ori înainte să intre într-o astfel de combinație. Iată de ce am comentat și o altă propunere a Comisiei din 2012 care se referea la obligațiuni. Și cred că efectul de multiplicare ori 15 din planul Juncker, din punctul meu de vedere, e mult prea optimist. Oricum, fondul trebuie susținut cu capital. Și sigur, credem cu toții că acest fond e necesar, dar e nevoie și de niște reguli foarte sănătoase de gestionare acestuia. Uh, e nevoie de precizie. Proiectele trebuie să fie orientate în funcție de sarcini, trebuie să determinăm cu exactitate nevoile. Altminte, uh, lucrurile nu vor fi realiste. Mai cred că e nevoie de niște cadre clare pentru statele membre, care la rândul lor ar trebui să contribuie cu fonduri. Dacă ne concentrăm pe proiectele europene de investiții strategice, nu va mai rămâne prea mult pentru IMM-uri și, până la urmă, ele sunt cele care generează locuri de muncă și, adesea, determină vitalitatea unei anume economii. În fine, energia, transporturile, inovațiile, accesul uh, la internet de bandă largă, toate aceste aspecte sunt importante, însă rezultatul va fi resimțit doar pe termen lung. Va trebui să așteptăm mult până când lucrurile să se chiar întâmple. Iată, au fost doar câteva reflexii care să lanseze dezbaterea și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președinta. Acum are cuvântul uh, Dominic Hannigan, președinte al Comisiei pentru Afaceri uh, Europene din Parlamentul Irlandez. Bună dimineața, mulțumesc. Șomajul, în special în rândul tinerilor, este una din provocările cele mai mari în Uniunea Europeană. Astăzi știm cu toții că 24 de milioane de oameni sunt șomeri și 5 milioane dintre aceștia au o vârstă de sub 25 de ani și ne preocupă pe toți ideea că Europa va stagna. Iată de ce uh, salut inițiativa președintelui Juncker și faptul că atât de repede s-au pus lucrurile în mișcare și încă din prima lună de mandat e prioritatea zero. Zonele Uh, de periferie ale Uniunii Europene sunt uh, percepute de investitori ca zone de risc și ele vor fi deci privilegiate prin acest fond. E cazul și uh, al țării mele. O parte din planul de investiții de 350 de miliarde, 214 miliarde sunt pentru investiții pe termen lung, 75 pentru investiții pentru IMM-uri. Eu cred că aceste lucruri sunt foarte pozitive. Am auzit ce a spus colegul din Malta în ce privește uh, uh, impactul IMM-urilor mm, pentru ocupare. În Irlanda am putut constata că obținerea investițiilor uh, în IMM-uri este încă un obstacol semnificativ. Iată de ce cred că planul acesta va, ne ajuta pe termen lung. Însă am preocupări în ce privește Uh, Scala la care uh, lucrează acest plan? Am auzit că ar fi vorba de uh, circa 2000 de proiecte și 3000 de miliarde de um, euro care um, vor interveni pentru acestea. Am auzit-o astăzi dimineață pe doamna Pervanș Berez și doamna Sigan au vorbit despre un deficit de investiții comparativ cu concurenții noștri din China și Statele Unite. Iată de ce cred că trebuie să ne mișcăm foarte repede cu uh, soluții la criză. Sigur, va dura să le și implementăm. Fondurile de investiții nu vor fi disponibile înainte de toamnă și asta încă depinde de felul în care uh, administrația se va mișca. Știm cu toții că mulți din acești bani vor veni de la Banca Europeană de Investiții și diverse alte instituții financiare. Uh, și mulți se arată precaut vis-a-vis -vis de uh, riscurile la care ne expunem, um, efectul de multiplicare ori 15 este mult prea optimist. Iată de ce trebuie să ne uităm cu atenție la felul în care vom obține acel efect de pârghie. Uh, cheltuielile vor fi uh, defalcate pe mai mulți ani pentru uh, investiții strategice și cred că Guido e just că spune că vor fi pe termen lung. Însă trebuie să oferim locuri de muncă de calitate acum și în special pentru tineri. L-am auzit pe, domnul, pe doamna Lopez Fernandez cum spunea uh, ce efect are acesta asupra celor tineri. Tinerii nu pot aștepta șapte ani ca să-și înceapă viața. Uh, efectiv, suntem în fața unei generații pierdute dacă nu luăm măsuri. Uh, co- colegul din Slovacia s-a referit la dreptul la muncă Trebuie să ne asigurăm că locurile de muncă create sunt durabile și de calitate, iar în Irlanda pe noi ne preocupă foarte mult uh, ideea acelor contracte uh, zero hours. Uh, mai trebuie să asigurăm și echilibrul între uh, sexe. La uh, reuniunea COSAC am discutat despre aceste lucruri, felul în care putem integra indicatori sociale în monitorizarea strategiei 2020 a UE. Și aș sugera ca să facem ceva similar în ce privește indicatorii cu acest plan pentru a ne asigura că lucrurile sunt durabile. În decembrie Consiliul a susținut acest plan. Acum trebuie să facem presiune asupra statelor membre pentru a ne ajuta să finanțăm investițiile, pentru că știm că sunt țări mari care au capacitatea de a investi, dar nu o fac. Iată de ce cred că e nevoie de presiune asupra acestora pentru a antrena creșterea economică. Mai există și alte țări, precum și a mea, care sunt limitate în capacitățile de investiție din cauza uh, compactului fiscal. Suntem de acord, deci, că investițiile sunt partea acestui plan și ele trebuie ca atare abordate în afara pactului fiscal. Am auzit pe domnul Juncker declarând că orice investiție poate acoperi partea a uh, datelor guvernamentale și sper ca și statele membre să țină seama de acestea. Planul va fi judecat după succesul sau eșecul în a crea locuri de muncă. Salutăm planul, există preocupări că acesta va fi implementat prea târziu și cu prea puține uh, mijloace. Iată de ce statele membre trebuie să susțină și ele planul pentru a accelera lucrurile. Iar un uh, project management de calitate va putea aduce rezultate bune și să reanalizăm ă, factorul de pârghie pentru a ne asigura că investițiile realmente vor ajunge unde trebuie. Avem nevoie de măsuri care să ne asigure că locurile de muncă create vor fi sustenabile. Aștept cu interes dezbaterea noastră. Mulțumesc, spune președinta. Acum dau cuvântul ultimei intervenții de introducere și anume doamna Danuta Iazloviețca, membra a comisiei noastre Emplo, vicepreședinte, dar și raportor pentru avizul vizând propunerea pentru un regulament pentru un fond european pentru investiții strategice. Aveți cuvântul. Pani przewodnicząca, myślę, że po tych dwóch wystąpieniach może... Mulțumesc, doamnă președinte. După ce am ascultat aceste două expuneri detaliate, Poate că ar trebui să revenim la o perspectivă mai generală asupra modului în care noi în Parlamentul European ne pregătim pentru punerea în aplicare a regulamentului. De asemenea, domnilor și domnilor, aș dori în intervenția mea să um, subliniez și aspectele pozitive ale propunerii domnului Juncker. Este vorba de un regulament foarte important care se referă la Fondul European de Investiții Strategice. Este un document care pentru mii de europeni este o sursă de speranță, speranță că situația lor se va îmbunătăți. Acest document reprezintă o șansă și aduce cu sine, de asemenea, o oarecare responsabilitate. Pentru că acest regulament dorește să impulsioneze un nou motor al creșterii în Europa. De la începerea crizei în Europa am vorbit uh, mult uh, și în Parlamentul European și în alte foruri și am sperat că un nou instrument ne va reda speranța de creștere. Acum putem să vedem foarte clar că, din păcate, nu, niciunul dintre instrumentele, de până acum nu ne-au ajutat foarte mult. În pofida important, importanței acestui document, nu avem foarte mult timp să ne ocupăm de el, ceea ce poate e bine într-un fel, pentru că adesea suntem criticați că ne mișcăm mult prea încet atunci când este vorba de a lua decizii importante. Însă nu doar uh, noi aici în Parlamentul European uh, suntem presați de timp, nici alte instituții nu au mai mult timp la dispoziție. Vă reamintesc uh, ceea ce s-a întâmplat sau ce se va întâmpla de asemenea curând, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, și-a prezentat planul de investiții la sfârșitul iulie anul trecut. Acesta a fost adoptat de Consiliu în decembrie, Consiliul cerând colegiuitorilor să uh, încheie toată munca legislativă pe marginea sa până la sfârșitul lui martie. De asemenea, comisarul Dombrovskis a spus că s-ar putea ajunge la un compromis rapid cu susținerea necesară din partea statelor membre. Negocierile au început pe 19 ianuarie. Comisia noastră ar trebui să voteze avizul cel târziu până la 1 aprilie. Așadar avem aproximativ două luni în care să elaborăm o poziție puternică în comisia noastră. Și dacă nu intervine nimic neprevăzut, documentul ar trebui să fie lansat practic pe undeva pe la mijlocul lui mai, ceea ce înseamnă că fondul ar putea să fie operațional pe la jumătatea lunii iunie. Așadar, uh, un ritm de muncă foarte rapid pe marginea unui act legislativ. Regulamentul propus de domnul Juncker conține mai multe elemente pozitive. Fondul de investiții se bazează pe trei piloni. Primul pilon dorește să impulsioneze investiții suplimentare în următorii trei ani, aproximativ 315 miliarde de euro. Cel de-al doilea pilon se referă la inițiative bine țintite pentru a ne asigura că aceste fonduri vin în întâmpinarea nevoilor economiei reale. Și cel de-al treilea pilon dorește să ofere mai multă siguranță și predictibilitate în ceea ce privește reglementarea. acest efect de multiplicare va fi atins dacă se alătură acestui aranjament mai multe uh, părți interesate. Mă refer aici la state membre, la bănci naționale, la investitori privați. Premisele pe care se bazează acest fond ne dau speranțe că, într-adevăr, banii vor fi bine cheltuiți în momentul de față am văzut că banii cheltuiți pe măsuri eh, pe termen scurt, din păcate, nu dau efectele eh, scontate. Banii din fondul de investiții vor fi cheltuiți în domenii precum energia, infrastructura și alte proiecte. Deci bani cheltuiți în economia reală. Proiectele vor fi alese pe baza profitabilității lor, pe baza valorii adăugați euro adăugate europene și pe baza conformității cu obiectivele politicii europene. Aceste investiții doresc să creeze locuri de muncă durabile. Însă, susținerea nu ar trebui să se limiteze doar la proiectele um, transfrontaliere, pentru că sperăm că se vor putea crea cel puțin 2 milioane și jumătate de locuri de muncă. Știm acum că există câteva miliarde de euro în economiile, uh, în economii um, ale europenilor, conform unui sondaj uh, al băncilor centrale, bani care nu sunt cheltuiți pe finanțarea unor proiecte foarte importante. Și asta pentru că suntem încă într-o criză a credibilității în Uniunea Europeană. Noul fond de investiții dorește să um, aducă o schimbare în această stare, um, în această situație de stagnare. Dorește să aducă noi investiții, să impulsioneze noi investiții și contribuția statelor membre la fond nu ar trebui să le îngreuneze și mai mult deficitele publice. Acest lucru sigur că va mai trebui discutat. Noi în Parlamentul European avem niște îndoieli referitoare la uh, acest efect de multiplicare, dacă el poate fi într-adevăr atins sau nu. Sigur, IMM-urile sunt cunoscute pentru faptul că au un rol uh, cheie în crearea locurilor de muncă și de aceea tocmai IMM-urile ar trebui să beneficieze de susținere din partea acestui fond. Însă se pune întrebarea dacă IMM-urile vor putea să să genereze uh, efectele de multiplicare și efectele de scară necesare pentru susținere. Comitetul de investiții din cadrul fondului va fi responsabil de alegerea proiectelor, dar sperăm că acesta să nu ia decizii politice, ci să aleagă într-adevăr proiectele cele mai profitabile. O altă potențială problemă este componența organului uh, executiv care va derula acest fond. Se pare că statele membre bogate uh, vor conduce în acest organ pentru că ele vor aduce cele mai mari contribuții la fond. Sigur că e rațional, dar e mm, o chestiune care lasă loc de întrebări din punct de vedere politic. Uh, în momentul de față încă există, încă lipsesc uh, criteriile specifice pentru alegerea proiectelor. Aceste informații ar trebui să fie disponibile cât mai curând pentru ca potențialii investitori să poată să-și facă o imagine asupra participării lor la proiect. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc foarte multe informații foarte interesante pentru noi. Și am să uh, deschid runda intervențiilor de două minute, dând cuvântul Domnul Jacob Lund din Danemarca, din Parlamentul danez. Aveți cuvântul. Două minute. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint socialdemocrații din Danemarca. Noi considerăm că acest fond este de bun augur. El deschide noi portițe. Cred că ar fi interesant de văzut ce proiecte vor fi create. Eu sper că vor fi proiecte care vor putea să crească fluxul de energie în Europa, o mai bună distribuție, o mai bună utilizare a energiei pe care o avem. Pentru mine, atunci când vorbim despre investiții, investiții majore, investiții internaționale, investiții transfrontaliere, e foarte important să respectăm condițiile de muncă din fiecare stat membru, astfel încât să nu existe un dumping social în aceste proiecte. Un criteriu la care uh, asupra căruia trebuie să ne aplecăm atunci când alegem proiectele. Proie oamenii care vor participa în proiecte trebuie să fie bine formați și Cred că ar fi foarte bine să fie implicați și formați tineri pentru uh, aceste proiecte, astfel încât uh, ele să uh, ofere beneficiile maxime. Deci energia, infrastructura energetică sunt două domenii care ne-ar aduce mari uh, beneficii. Eu sunt în favoarea acestor proiecte pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Saskia Urinskas din Lituania din Parlamentul Național, domnului păi, replică. Der... Mulțumesc, doamnă președinte. Un comentariu foarte scurt asupra liberei circulații a lucrătorilor și a tinerilor. Oare libera circulație a lucrătorilor este o valoare în sine? Este bună pentru toată lumea? Țara mea, Lituania, se confruntă cu exodul tinerilor motivul fiind uh, situația socială și economică inacceptabilă din țara noastră. Noi, dar e vorba de cetățenii noștri, noi am investit în ei, i-am educat și în cele din urmă ce se întâmplă? Ei părăsesc țara pentru că avem această Europa cu două viteze, această discrepanță majoră între țările bogate, pe de o parte, unde tinerii din țara mea și din alte țări uh, Uh, își găsesc un loc de muncă, crescând PIB-ul acestor țări, nu PIB-ul țării din care pleacă. Uh, și, într-adevăr, uh, avem probleme cu sărăcie, dar avem probleme și cu sinuciderile. Deci tinerii pleacă din țările noastre, îmbogățesc țările bogate și tot ei sunt acuzați de problemele economice din aceste țări. De exemplu, în Regatul Unit, uh, atitudinea față de tinerii lucrători străini este, este degradantă pentru aceștia. Și sigur că emigrația economică ne descrește, ne, ne scade potențialul economic, ne crește problemele demografice populația este tot mai bătrână în, țară, în țara mea și în alte țări și mă întreb, nu ar fi momentul să țintim tocmai această problemă, să compensăm cumva acest exod al tinerilor uh, um, cu înaltă educație și calificare din țările mai sărace către țările mai bogate ale Europei. Poate că am avea nevoie de un mecanism de coeziune obligatoriu care să acopere întreaga Uniune Europeană, indiferent de uh, statutul țării respective, dacă este mai bogată sau mai săracă. Acesta ar trebui să fie criteriul pentru evaluare. Mulțumesc! Dau cuvântul acum unui reprezentant al Parlamentului Leton. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, la ora actuală, în Europa sunt multe în schimbare la nivel economic și social. Uh, Uniunea economică și monetară a devenit o adevărată necesitate la nivel european și nu trebuie să pierdem uh, uh, dinamica sau dorința politică de a pune în aplicare aceste proiecte. timpul președinției letone, această chestiune a reprezentat și reprezintă un uh, subiect de maximă importanță. Trebuie ca la nivel european să se pune în aplicare acest uh, pachet în care foarte multă lume își pune toate speranțele. Creșterea durabilă la nivel european este vitală pentru aceste programe de investiții în sectorul public și privat. Toate statele membre ar trebui să poată aibă, să aibă posibilitatea folosirii acestor instrumente financiare în funcție de propriile nevoi. Este foarte important să ne asigurăm că investițiile în, în uh, proiectele selectate vor duce la crearea de locuri de muncă de calitate Astfel vom uh, combate sărăcia. Este foarte important să creăm condițiile favorabile acelor uh, întreprinderi care doresc să investească în mod uh, durabil și responsabil. Trebuie să ajutăm IMM-urile care reprezintă mm, coloana vertebrală a economiilor noastre. Trebuie să îmbunătățim folosirea instrumentului de dialog social și să găsim soluții pentru o mai bună cooperare cu partenerii sociali. Trebuie ca dimensiunea socială din Uniunea Economică și Monetară să fie îmbunătățită. Însă pentru a face aceste lucruri trebuie să implementăm și uh, uh, măsuri atât la nivel european cât și uh, nivel național în funcție de Agenda 2020. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Maria Rodriguez din Portugalia, europarlamentar și vicepreședinte al grupului SND. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face o foarte mare plăcere să constat acest consens din partea tuturor membrilor participanți astăzi la ședința noastră și anume avem nevoie de acest plan de investiții pentru a crea mai multe locuri de muncă de calitate în Europa. Acest plan de investiții va oferi mijloacele necesare strategiei europene Europa 2020 și ca, pentru ca această strategie cu adevărat să se traducă în realitate. În primul rând, cred că trebuie să ne asigurăm că în criteriile de selectare ale proiectelor să existe un criteriu clar în privința creierii de locuri de muncă de calitate. De asemenea, acest criteriu ar trebui folosit și pentru evaluarea fondurilor, fondului pentru investiții strategice. Deci, încă o dată, trebuie să subliniem importanța uh, creșterii locurilor de muncă de calitate. În al doilea rând, așa cum au spus mulți colegi, cu care sunt întru totul de acord, um, efectul de multiplicare al acestui fond este, mm, mă rog, pus sub semnul întrebării. Acesta apare destul de slab și s-ar putea ca fondul să nu funcționeze din cauza lipsei de fond de multiplicare. Pentru a ne asigura uh, de un efect de multiplicare clar, trebuie să avem nevoie de concurs din partea statelor membre dar trebuie acum sunt uh, negocieri în, la nivelul statelor membre în privința sprijinului pe care îl vor acorda acestui uh, fond. Trebuie să ne asigurăm că toate statele membre vor participa la acesta. Deocamdată însă acest aspect nu e clar. Atunci când un stat membru se află în uh, procedură de deficit excesiv, statul membru respectiv nu poate uh, beneficia de cofinanțarea proiectelor, uh, nu poate uh, uh, face scutirea uh, cheltuielilor din bugetul național. Și în fine, mă bucur foarte tare că ne-am strâns astăzi la oaltă. De ce? Pentru că sunt convinsă că avem nevoie de o cooperare foarte strânsă între Parlamentele Naționale și Parlamentul European dacă dorim cu adevărat ca acest plan de investiții să devină o realitate. Grupul nostru politic a subliniat ca condiția de susținere a planului Juncker este ca acest uh, plan de investiții să existe cu adevărat. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Piotr Naimski, deputat din Polonia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în polonă. Planul de investiții înseamnă stimularea economiei europene. Deci e nevoie de o mai multă, de mai multă produc, uh, de producerea unui PIB mai mare la nivel european. Spuneați mai devreme că stânga ar trebui să știe ce face dreapta. Aveați dreptate. În ceea ce privește producția la nivel european, aceasta este um, în calea dezvoltării acesteia se tot ridică um, politicile de mediu. Și apoi, mai există o problemă, și anume fondurile pentru planul Juncker vor proveni, din câte am înțeles, din uh, proiecte deja existente la nivel european. Mi-e teamă ca în uh, Polonia fondul de coeziune și fondurile europene în general să împiedice acest lucru. În orice caz, ar părea că direcția în care se îndreaptă planul Juncker este cea bună și o sprijinim, dar cred că ar trebui să ne concentrăm pe nevoile specifice ale statelor membre. Există mai multe planuri care vizează armonizarea fiscală, dar acestea nu iau deloc în calcul specificitățile statelor membre. Și ba chiar se constituie în obstacole în um, capacitatea mediului de afaceri. În Polonia avem salarii scăzute față de volumul de muncă Iar armonizarea salariului minim pe economie, rezoluția 2.35 a Comisiei, este greșită din punctul nostru de vedere. Asta trebuie să rămână de resortul uh, statului membru. Doamna Gabriela Crețu, din partea Senatului României. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În ceea ce privește reforma pieței de muncă, eu nu am decât o singură concluzie, dragi colegi. Operația a reușit, pacientul a murit, din păcate. Despre ce piața muncii se vorbește aici? Pentru că eu nu prea înțeleg. Și asta din două motive. În primul rând, nu există o piață de a muncii în Europa, în Uniunea Europeană. Există 28 de piețe de muncă care dispun de 28 de niveluri, ă, niveluri salariale diferite, contracte colective de muncă și așa mai departe. În țara mea salariul ă, mediu este de 8 ori mai mic decât, cel, ă, decât media europeană. Costul, costurile de trai 78% din uh, costurile de trai la nivel european. Și apoi, piața muncii nu e o piață în sine. Știți de ce? Pentru că ocuparea de plină nu reprezintă un uh, scop al uh, economiei noastre de piață sau a societății noastre de piață. Nu, depinde de cererea existentă pe alte piețe piața internă pentru bunuri și servicii în speță. O cerere din ce în ce mai mare, mai ales pentru combaterea inegalităților salariale, trebuie să fie obiectivul nostru principal. Dacă cu adevărat ne interesează ocuparea și viața cetățenilor noștri. Întreprinderile mici și mijlocii mm, creează 80-90% din locurile de muncă, așa cum a tot spus lumea astăzi. Marile companii nu creează la fel de multe locuri de muncă. Mă întreb dacă planul Juncker se va orienta mai degrabă către IMM-uri? Nu cred. Din potrivă, ă, acestea produc ă, bunuri și servicii pentru consumatori cărora le lipsesc fondurile pentru a le achiziționa și asta din cauza inegalităților din ce în ce mai mari. Dragi colegi, un pesimist e întotdeauna un optimist uh, foarte la curent cu ce se întâmplă. Planul Juncker, chiar și consolidat, nu va rezolva problemele legate de ocupare, din păcate. Mulțumesc, Laura Agia, membru al Comisiei Ocupare din Parlamentul European. Din fericire, nu mă mai simt singură în colțul meu, îmi dau seama că sunt mulți cei care mi împărtășesc punctul de vedere. De multe ori uh, am spus că nu înțeleg pur și simplu multe chestiuni în ceea ce privește Fondul European de Investiții Strategice, cum îl uh, numește domnul Juncker. E bine, aceste nedumeriri ale mele poate își vor găsi cât vreodată răspunsuri și explicații. În ceea ce privește resursele, ei bine, acestea există deja, practic le luăm dintr-o parte și le transferăm în altă parte. Deci, practic, luăm bani din uh, programe precum uh, Orizont 2020 și transferăm fondurile astea altor, altor proiecte, altor fonduri. Dar la ce folosește o astfel de politică? Dacă tăiem fondurile de la cultură și le uh, orientăm către altceva. Nu cred că ajungem nicăieri. Este, așa apoi, se tot vorbește despre fonduri cu risc ridicat. Ce investitor privat o să-și asume astfel de riscuri? Până acum niciun fel de investitor privat nu a făcut acest lucru și nu văd cum deodată cu bagheta fermecată o să creăm așa acești investitori interesați în investiții cu risc înalt. Și apoi, în privința contribuțiilor statului, dacă nu se ține seama de specificități, atunci statele de ce să mai investească atâta timp cât nu vor dispune de garanții în privința aprobării propriilor proiecte. Și apoi, de ce să contribuie statele la proiecte din alte țări? Da, în regulă, există solidaritate, dar solidaritatea o astfel de solidaritate practic nu ar avea niciun sens. Și apoi se vorbește despre deficit de PIB pentru un număr foarte mic de cazuri. Ei bine, toate aceste scutiri nu vor viza toate statele membre, pentru că nu toate statele membre vor uh, avea acces la acest, uh, această scutire. O să fie un plan uh, cincinal, apoi prelungit, cine știe pentru cât timp, și apoi rezultatul final îl știți cu toții. Va fi un eșec. Gândiți-vă doar la pactul de stabilitate și creștere. Cred că la fel vor sta lucrurile. Mulțumesc. Uros Pricl din partea adunării naționale din Slovenia are cuvântul. Spor. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Eu mă găsesc pentru prima dată într-un rol proactiv în această instituție și de aceea vă mulțumesc călduros pentru invitație și pentru organizarea foarte bună a acestui eveniment. Spre desobire de uh, colegii care, colegele care au vorbit înaintea mea și care au fost destul de pesimiste și colega din România, eu personal, sunt în continuare optimist în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și stabilitatea acestora și în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă. Și totuși, am și eu câteva îngrijorări. În primul rând, am auzit că există 24 de milioane de șomeri în Europa în momentul de față. ceea ce reprezintă de 12 ori populația țării mele, populația Sloveniei. Și e adevărat că uneori avem obiective foarte uh, ambițioase în ceea ce privește infrastructura, energia, da, proiecte cu mare efect de multiplicare, cu o mare valoare adăugată. Însă, în momentul acesta, acum, imediat trebuie să acționăm și să întreprindem măsuri, pentru că nu e voie ca acești oameni să se uh, simtă cetățeni de rangul 2 ai Europei. Nu e, vorbă, nu e voie să ne gândim la o Europa cu două viteze. Și în încheiere vreau să spun încă o dată, sunt totuși optimist și cred că cu toții împreună, reprezentanții Comisiei Europene, Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale și reprezentanții guvernelor. Eu cred că dacă ne unim eforturile, vom putea să găsim soluții foarte bune de uh, a investi în proiecte de infrastructură, de transporturi și de a crea și asigura uh, locuri de muncă tuturor cetățenilor, mai tineri sau mai puțin tineri. Mulțumesc. Acum doamna Blinkeviciute din partea Parlamentului European. Ačiū primi Na, pirmiausia, aš Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, permiteți-mi să vă urez bun, bun venit. Mă bucur extrem de mult de această întâlnire între europarlamentari și deputații naționali care se uh, întrunesc să discute pe marginea planului de investiții Juncker și a fondului de investiții strategice. Dragi colegi, mă bucur acest lucru înainte de toate din pricina faptului că propunerea comisiei se baza în principal pe economii și pe preluarea de fonduri în detrimentul uh, coeziunii sociale. Uh, Juncker a oferit acest plan de investiții pe care l-am uh, discutat în Parlament și în comisia noastră parlamentară Ori acest plan de investiții ar trebui clar să asigure rentabilitatea investițiilor, profitabilitate și, înainte de toate, locuri de muncă durabile și de calitate. Dacă nu facem acest lucru, Europa nu se va putea dezvolta mai mult, nu, vor, nu va exista încredere reciprocă și nici rezultate tangibile. Este vorba aici despre domenii care ar consolida uh, Uniunea Europeană și securitatea Europei. Cu atât mai mult dată fiind situația geopolitică actuală, gândiți-vă la energie, transport, piața digitală. Toate aceste sectoare vor asigura competitivitatea Uniunii Europene. Dacă excludem IMM-urile, nu vom reuși să atingem obiectivele noastre. Țin să subliniez faptul că IMM-urile trebuie să facă parte integrantă din acest plan de investiții, tocmai pentru că ele creează cele mai multe locuri de muncă la nivel european. Nu o să spună nimeni că o să fie ușor ca aceste 13, 315 miliarde de euro să fie obținute, dar Uh, statele membre, investitorii privați și publici, toți trebuie să lucreze mână în mână. Domnul Enrique Calve are cuvântul acum, membru al Parlamentului European. S-ar părea că nu mai este în sală? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să mă scuzați mai devreme, nu mi-am recunoscut numele când l-ați pronunțat. Permiteți-mi foarte pe scurt să vă prezint trei idei. În orice caz, cred că cu toții suntem de acord. Planul Juncker este binevenit și e mai bine decât nimic în ciuda limitelor sale, este bine că există. Dar trebuie să dăm dovadă de pragmatism. În momentul punerii în aplicare a acestui plan, nu trebuie să se facă diferențe între termenul scurt și termenul mediu și lung. Da, este vorba despre investiții pe termen, cele pe termen mediu și lung sunt investiții uh, pozitive care vor aduce economii de scară și așa mai departe. Suntem de acord, dar și uh, termenul scurt este important pentru că aici vorbim despre șomaj. În unele zone din Europa rata șomajului este foarte ridicată și din păcate lipsește coeziunea. Lucru care este uh, pe de-a întregul contrar viziunii europene. Mie mi-e teamă că în acest plan există probleme legate de definire și de definiții. Da, trebuie să colaborăm cu toții la nivel european și să găsim uh, soluții care să țină seama de uh, sectorul ocupării. Da, trebuie ca criteriile de selectare să fie foarte clare, mai ales în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, fie că sunt directe sau indirecte, dar și în ceea ce privește impactul asupra IMM-urilor, pentru că aici vorbim despre locuri de muncă, creare de locuri de muncă directe. IMM-urile însoțesc uh, investițiile realizate de marile întreprinderi, marile societăți. Și în fine, se tot insistă asupra faptului că aceste locuri de muncă trebuie să fie de calitate, durabile și așa mai departe. Minunat și sunt într totul de acord, dar să nu uităm faptul că problema șomajului în anumite zone din Europa reprezintă o problemă uh, Uh, care îi vizează în special pe uh, indivizii fără niciun fel de formare sau pregătire profesională. Domnul Emilian Pavel are cuvântul. Doamnă președinte, am urmărit cu atenție câteva propuneri de proiecte și din țara mea și din țările vecine și am constatat că foarte mult se pune accentul pe infrastructură. Într-adevăr, ne poate ajuta pe termen scurt să acoperim această necesitate de Uh, locuri de muncă pentru a mai trata această boală a șomerilor din uh, Uniunea Europeană, dar cred că ar trebui să punem accent cel puțin la fel de mult pe inovare, cercetare, ce ar putea aduce în viitor plus valoare produselor uh, din Uniunea Europeană, pe producție și în domeniul IT. Zicea un coleg și de energie și îl susțin cu mare drag, avem nevoie de aceste proiecte și să punem un accent cât mai mare pe ele. Consider însă că în calitate de membru în Comisia de Muncă și uh, Politici Sociale, Comisia noastră trebuie să elaboreze și să propună Comisiei Europene criterii de eligibilitate pentru aceste proiecte, să știm exact câte joburi producem, câte, ce tip de joburi sunt și durata minimă pentru uh, uh, aceste locuri de muncă uh, produse direcționarea fondurilor să se facă în funcție de necesitate și nu după principiul cine finanțează el și hotărăște. Eu cred că venind dintr-o țară care poate nu își permite să contribuie cu 15 miliarde la acest fond, uh, pot, putem cere și sunt, suntem convinși că avem nevoie de, de un sprijin uh, prin acest program. Uh, revin, Comisia Employment trebuie să facă parte din selecție sau, dacă nu, măcar din monitorizarea acestor proiecte din programul Juncker. Și mi-aș, mi dori ca acest program să fie, uh, într-adevăr, șansa de a reduce discrepanța dintre Est și Vest și nu de a o mări. Mulțumesc mult! Thank you. And now the last word. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Iasloviețca are cuvântul. Două minute, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ceva, mm, podobnie jak państwo... Vă mulțumesc. Am vrut și eu să fiu parte a acestei dezbateri pentru că vă împărtășesc îndoielile și preocupările și aș mai adăuga un element la cele expuse. Și cred că e unul major în ce privește implementarea fondului de investiții. Vorbim de proiecte mari, proiecte paneuropene, energie, cercetare, inovare, astfel de proiecte. Și spunem că dorim să stimulăm uh, investițiile blocate, investițiile înghețate, capitalurile înghețate din țările noastre. Și acest lucru e valabil și pentru IMM-uri. Eu însă mă întreb, IMM-urile au ele un potențial suficient așa încât să participe în proiecte atât de largi? Sunt IMM-urile actorii uh, cu care se poată coopera investitorii pe uh, scară atât de înaltă. Când ne uităm la companiile mici în întreaga Europa, constatăm că poate ele nu sunt pregătite pentru proiecte atât de mari, iar planul de investiții este foarte bun, dar e și dificil de implementat. Sunt de acord cu colegii din Slovenia. Suntem cu toții responsabili pentru eventualul succes al programului. Ah, haideți atunci să luăm măsurile necesare pentru ca el să fie implementat cum se cade, fie că o facem în Parlamentele Naționale, fie aici în Parlamentul European. Dacă dorim să evităm situația descrisă de colegul din Lituania, adică tinerii care își părățesc țara uh, și pot să vă spun că ne confruntăm cu această problemă și la mine în țară, în Polonia. Deci pentru a evita toate aceste lucruri ar trebui să pregătim IMM-urile încă de pe acum, așa încât să fie interesate, disponibile, capabile să creeze locuri de muncă pentru tineri. Ar trebui să le oferim consiliere, consultanță, de ce nu? Uh, Am uh, discutat despre parteneriatele public-private și, dacă nu mă înșel, un coleg din Letonia uh, citase uh, această posibilitate, dar haideți să ne uităm la legislația națională. Avem noi legi bune, legi suficiente care să stimuleze parteneriatele public-private, iar dacă răspunsul este nu, poate că e timpul să verificăm legislația națională. Trebuie să dispunem de instrumente variate, așa încât orice IMM să poată realmente să participe la acest efect de multiplicare. Și, dacă îmi permiteți, în concluzie, uh, colegul din Polonia și colegul din Parlament ne-au adresat niște întrebări. Nu vorbim aici de a transfera fonduri. Proiectele în curs vor merge până la capăt, dar vom vorbi de mai multe investiții private. Președinta, mulțumesc tuturor pentru intervenții și contribuții. Uh, pare că vorbim cu o voce comună. Uh, situația se prezintă dificilă, poate fi riscantă. Nu suntem siguri de succes. Și e clar că orice poate să meargă prost, dar în același timp îndrăznesc să spun că suntem uniți aici în Parlamentul European, dar constat acum și cu parlamentele naționale și e o ușurare că chiar dacă în țările noastre nu putem vedea efectele, putem auzi prin vocea colegilor din parlamentele naționale că nu suntem singuri, că nu discutăm doar despre felul în care să aplicăm alte tăieri, să pierdem speranța, ci că vorbim și despre viitor, despre investiții și lucruri pozitive. Trebuie să începem de undeva. Și constat că lucrurile au demarat. Iată de ce trebuie acum să fructificăm cât mai bine acest plan. Nu e vorba doar de ocupare sau de tineri, ci despre viitor și democrație. Vă mulțumesc deci foarte, foarte mult pentru cuvintele și speranțele exprimate, dar și pentru critici, pentru că, desigur, suntem cu toții realiști. Dar mai și credem în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! I leave this one and you can